Dau cuvântul domnului Șoflin, domnul raportor. Thank you, President, uh, Commissioner, Vice President. Domnule președinte, domnule vicepreședinte eh, al Comisiei Europene. În primul rând, mulțumesc raportorului din umbră cu care am lucrat pe acest raport privitor la inițiativa cetățenească europeană, o cooperare exemplară și am fost plăcut, surprins și că am avut un vot unanim la AFCO și asta se întâmplă suficient de rar ca să fie atât de demn de evidențiat și asta mai arată că și ECR-ul că această inițiativă mă scuzați, europeană este esențială în sistemul uh, nostru actual în Uniunea Europeană, iar uh, Ideea este foarte clară. Cetățenii din Europa trebuie să aibă ocazia să lanseze inițiative legislative uh, pentru uh, chestiuni care pot fi rezolvate pe plan european. Problema este că Uniunea Europeană pare să fie foarte îndepărtată de cetățenii săi și atunci inițiativa europeană este o cale de a remedia uh, acest lucru, dar vreau să spun că acest drept la inițiativă cetățenească nu face decât să consolideze uh, sistemul nostru democratic. Este o completare a acestei democrații, nu o subminare a ei. E vorba de acțiuni civice care fac ceva paralel cu inițiativele noastre de aici. Această inițiativă nu este nici democrație directă, Uh, care uh, democrație directă poate a funcționat uh, în Grecia antică, dar nu poate să fie ceva realist astăzi cu 500 de milioane de cetățeni. Ideea este ca să se adopte un subiect unic și să mobilizeze suficienți de mulți oameni pentru a avea o, o acțiune colectivă însă această funcțiune mobilizatoare nu trebuie să fie subestimată. A aduna un milion de semnături într-un an înseamnă multă organizare și mult angajament uh, în uh, sprijinul uh, unui angajament politic în Europa. Astfel, inițiativa cetățenească aduce cetățenii înapoi în Europa și în jocul decizional în mod direct. Bineînțeles că întotdeauna va exista o mică tensiune între democrația reprezentativă și inițiativele cetățenești. Ideea este astfel de a putea mobiliza cetățenii să acționeze pentru o temă anume și, în acest sens, să nu uitați că asta uh, este o formă de acțiune politică deja în anumite state membre. Însă, câmpul politic european e diferit de cel național pentru că uh, dreptul de inițiativă revine direct cetățenilor astăzi. Și atunci această schimbare schimbă ecuația politicii europene. Se adaugă în această ecuație un nou factor, un nou actor. Însă, bineînțeles că până acum această inițiativă cetățenească nu a fost perfectă. S-au organizat cam 50 de cet- ă, inițiative, dar niciuna nu a ajuns până la final și atunci atunci când am consultat cu societatea civilă, mi-am dat seama că există o mare dezamăgire în acest sens, dezamăgire față de modul în care Comisia a gestionat inițiativele pe care le-a primit uh, sau au existat uh, plângeri în ceea ce privește birocrația sau poate chiar o anumită insolență din partea funcționarilor europeni și există dubii în ceea ce privește modul în care Comisia a prelucrat aceste inițiative. Și atunci raportul meu este cel care dorește să remedieze aceste probleme și îndeamnă Comisia să acorde mai mult uh, timp și mai multă atenție acestor inițiative cetățenești. Eu sper că, într-adevăr, acest instrument va deveni unul eficace în viitor. Vă mulțumesc! Grazie. Ora la parola al vicepreședinte della Commissione. Mulțumesc, are cuvântul domnul vicepreședinte al Comisiei, domnul Timmermans. Mulțumesc, domnule președinte. Salut această discuție referitor la inițiativa cetățenească europeană și salut raportul Schöflin pentru că este o contribuție sens și este o bază foarte bună care ne permite să discutăm ceva care de fapt a fost de altfel evocat și pe durata audierii mele la, încă de la bun început. Deci avem o bază pe care putem construi. Am spus noi, Comisia Juncker, că vom acționa și ne vom concentra eforturile pe anumite elemente importante și asta încercăm să facem. Însă trebuie să schimbăm metoda și în acest context cred eu că această inițiativă cetățenească poate fi o, contribu- o contribuție valoroasă. Este un instrument pe care populația, ă, cetățenii îl pot utiliza în mod direct pentru influența politică și va permite să avem o agenda la nivel european care să trateze niște subiecte concrete care suscită îngrijorări și deci va permite și un dialog politic. Ca și membru al Comisiei Europene, pot să vă spun că în momentul în care eram în Parlamentul din țările de jos, m-am implicat foarte mult în acest sens. Și iată că astăzi face parte din răspunderile mele, din responsabilitatea mea să mă asigur că această inițiativă cetățenească funcționează și mai bine. Avem deja ceva experiență, deși un instrument nou. În luna martie anul trecut am făcut un prim raport după trei ani de funcționare și e clar, potențial există. 33 inițiative au fost astfel înregistrate și s-au colectat semnături. Trei au fost admisibile și au colectat peste un milion de semnături fiecare. Deci, în total, peste 6 milioane de cetățeni au semnat aceste solicitări și toate eforturile au dus la o sensibilizare a oamenilor peste tot pe întregul continent. Au dus la ducerea unor idei noi, dezbateri noi în teritoriul european și reprezintă o democrație participativă la nivel european, un adevărat demos european. Dar în același timp trebuie să facem în așa fel încât în această, această inițiativă cetățenească să fie cât mai ușor de utilizat. Și știu ce spuneți în raportul dumneavoastră, domnule Șofrin, pentru că concluziile sunt asemănătoare cu cele ale raportului nostru. Am implementat deja anumite dintre aceste măsuri, voi menționa câteva. Noi avem un punct de contact specific care a răspuns la peste 100.000 de întrebări în toate limbile europene referitor la regulile de procedură. De asemenea, un sprijin mai specific direct către organizatori în momentul în care o astfel de inițiativă a fost înregistrată, mai ales în ceea ce privește cerințele juridice, tehnice sau aspectele tehnice. Și mergem dincolo de obligațiile prevăzute în regulament pentru că o propunem de asemenea și sprijin ad hoc online, uh, fără niciun fel de taxe. Anumite cerințe, de asemenea, au, fost, au pus probleme în trecut și am solicitat statelor membre să, să simplifice uh, felul în care cerințele ce se aplică pentru uh, să, uh, colectarea acestor uh, semnături. Trebuie să fim în măsură să facem și mai multe eforturi dacă e nevoie. De aceea am venit astăzi să ascult cu atenție evaluarea dumneavoastră despre felul în care funcționează acest instrument, să vedem care sunt ideile dumneavoastră pentru a-l îmbunătăți. Și Comisia ia foarte în serios apelul dumneavoastră de revizuire a regulamentului referitor la ICE. Și e clar că noi trebuie să uh, stabilim în mod clar obiectivele unei astfel de revizuiri. Și voi asculta cu foarte multă atenție Uh, ceea ce au de spus uh, cetățenii în acest sens. E clar, cu toții ne dorim ca acest instrument să funcționeze cât mai bine și aș dori să mulțumesc domnului Schoflin pentru munca foarte bine depusă și realizată în analiza felului în care a fost implementată inițiativa cetățenească până în prezent. Vreau să mulțumesc tuturor grupurilor politice și diferitelor comisii parlamentare, pentru că e clar aici nu e vorba de o muncă de, uh, bazată pe uh, directive de partid, ci e vorba de un adevărat instrument în care cetățenii pot conecta direct cu uh, nivelul politic european, putem avea un adevărat dialog și e clar că avem nevoie de acest lucru. Trebuie ca inițiativa cetățenească europeană să fie mai accesibilă și mai de succes. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Și acum, doamna Kaufmann. Mulțumesc, domnule președinte, domnule vicepreședinte al Comisiei. Vrem și avem nevoie de o participare mai intensă a cetățenilor la proiectul de unitate europeană. De aceea este foarte important să tragem concluziile după trei ani de inițiativă cetățenească europeană. Pentru ca aceasta să aibă efectul pe care l-am dorit, are nevoie de mai mult decât o simplă cosmetizare. Pentru că numai atunci vom putea să uh, recuperăm uh, decalajele care există. Este nevoie de uh, consiliere juridică la nivelul statelor membre pentru cetățeni, iar uh, sigur că trebuie ca cetățenii să decidă când își încep campania semnăturile pentru o inițiativă cetățenească nu ar trebui să mai uh, depindă de uh, identificarea datelor personale ale cetățenilor în statele membre. Avem nevoie de semnale clare către tinerii europeni. Peste tot, în Uniunea Europeană, ar trebui să poată susține o inițiativă cetățenească dacă au împlinit 16 ani. Proiectul este foarte bun și sper ca Comisia să preia propunerile noastre cât mai rapid, pentru că, domnule Timmermans, inițiativa cetățenească europeană trebuie să se dezvolte și să se transforme într-un instrument prietenos cu cetățenii. Vă mulțumesc! Pentru la de Repetizioni, l'onorevole Becerra Becerrecea. Urmează doamna Bersera Basterecea. Mulțumesc, domnule președinte. Inițiativa cetățenească europeană este primul instrument de democrație participativă transnațională care a fost creat pentru a permite cetățenilor europeni să aibă un contact direct cu instituțiile și să aibă o influență asupra, prin propunerile lor asupra guvernanței Uniunii. Trei ani după, ce, după lansarea acestei inițiative, ă, putem spune că lucrurile nu au mers chiar așa cum trebuia. Și e clar că nu a funcționat, atunci cerem Comisiei Europene să revizuiască întregul Uh, sistem imediat utilizatorii trebuie să beneficieze de toate facilitățile și sprijinul necesar pentru a putea utiliza aceste instrumente. Trebuie să armonizăm diferitele cerințele naționale și să simplificăm documentația solicitată. Și evident că va trebui să avem un ghișeu unic care să permită uh, organizatorilor și diferitelor uh, persoane din instituțiile europene să aibă acces la acest ghișeu unic. Un ghișeu unic pentru a reprezenta un adevărat contact. E nevoie de o revizuire completă a rezolvat diferitelor probleme, pentru că doar dacă vom îmbunătăți această uh, inițiativă cetățenească europeană, vom îmbunătăți în același timp și democrația în Europa. Passiamo ai gruppi politici per il gruppo del Partito Popolare Europeo, onorevole Xachi. Domnul Ciachi, numele popularilor europeni. Köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, hogy a polgári kezdeményezés tárgyában a... Mulțumesc, domnule președinte. Consider că această inițiativă cetenească europeană Um, și raportul de față pun niște întrebări foarte grave și au fost implicate trei comisii diferite din acest Parlament în acest proces. Noi am văzut-o dintr-un unghi uh, un, un pic diferit uh, și, în general, uh, experiența de până acum a fost destul de proastă. În ce privește raportul, ne bucurăm că avem un consens și așa cum a spus vicepreședintele, ca și vicepreședinte a Comisiei PETI, eu împărtășesc această viziune. Este foarte important ca cetățenii noștri să aibă senzația că pot să se adreseze instituțiile europene cu adevărat. Și spun asta pentru că există mai multe cauze pendinte uh, la Curtea de Justiție și sper că Comisia uh, Uh, va face presiune în ceea ce privește admisibilitatea anumitor inițiative, care poate nu este suficient de flexibilă astăzi. Mi-aș dori mai multă flexibilitate, mi-aș dori ca să avem mai multe inițiative de succes uh, astăzi în Europa. Mulțumesc în numele socialiștilor și democraților, doamna Bresu. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să mulțumesc, uh, mulțumesc domnului raportor, domnul Șoflin, pentru că a făcut o treabă excelentă. Iată, raportul său a fost votat în unanimitate și doamna Silvia Kaufman, uh, raportoarea din umbră, și ei mulțumesc pentru că e angajată de multă vreme pe uh, acest front. Domnule vicepreședinte Timmermans, am luat notă cu multă satisfacție de angajamentul pe care îl aveți la Comisie față de această tematică. Este clar, pe de altă parte, că acești primi trei ani uh, au arătat că funcționarea efectivă a inițiativei este departe de a fi perfectă. Mai cu seamă aș dori să reamintesc faptul că e nevoie ca procedura, nu neapărat de registrare, ci procedura în general, Uh, să fie mai uh, ușor uh, de um, înregistrat aceste inițiative pentru cetățenii, astfel încât să respectăm și tratatele. Apoi trebuie ca să uh, ușurăm această strângere de semnături. De propuneri, astfel încât strângerea de semnături să fie ușurată și de cetățenii să poată mai cu ușurință să semneze aceste inițiative. Vorba de uh, toate perioadele de timp care trebuie să se scurgă între semnătura uh, propriu-zisă și depunerea dosarului, semnătura online și așa mai departe, diverse aspecte. Însă mai este un lucru interesant, uh, și anume e vorba de propunerea Comisiei în legătură uh, cu uh, ce se întâmplă după ce avem semnăturile, după ce se registrează, e, e bine, de, atu- de atunci încolo începe cu adevărat uh, munca mai grea. În numele conservatorilor ECR, Ujadovski. Dziękuję, panie przewodniczący. Dziękujemy panu posłowi Szeplinowi. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc domnului Șoflin, nu numai pentru consensul pe care a reușit să-l construiască în jurul acestui subiect, dar aș dori să-i mulțumesc și pentru faptul că încă de la bun început a prezentat acest raport în dorința de a relansa dialogul între instituții și cetățeni și își dorea în mod sincer eliminarea birocrației și a tuturor acelor obstacole care nu ar fi permis o bună implementare a acestei inițiative cetățenești. De aceea, raportul acesta a cuprins aspectele cele mai sensibile și aș putea spune că mai întâi e o, o, o chestiune care ține și de Comisia Europeană, um, pentru că trebuie să vedem felul în care aceasta evaluează aceste inițiative cetățenești a existat o inițiativă intitulată One of Us, care a fost respinsă de către Comisia Europeană, deși a fost în mod larg uh, susținută. Acest lucru nu trebuie să se mai întâmple pe viitor. De aceea cred eu că toate aceste inițiative care au numărul necesar de semnături trebuie să devină direct uh, un uh, element demn de uh, legiferare. Și de aceea cred că ar fi bine ca și Comisia Europeană să dea un răspuns pozitiv față de acest apel lansat de către noi pentru o revizuire a întregului regulament. Pentru că raportul este unul excelent, așa că vă mulțumesc, domnule raportor, încă o dată. Însă acum decizia se află la nivel de Comisia Europeană. Și de asemenea aș dori să lansez un apel și anume ca toate uh, aceste uh, in, uh, cuvinte frumoase să nu rămână doar la stadiul de cuvinte. Mulțumesc și acum are cuvântul din partea ALDE, domnul Gheoren. Mulțumesc, domnule președinte. Inițiativa cetățenească europeană este unul dintre uh, lucrurile cele mai inovatoare din Tratatul de la Lisabona pentru a revaloriza legitimitatea uh, democratică a UE. Cine nu s-ar bucura, uh, nu s-ar bucura ca cetățeanul european să se implice mai mult în afacerile europene? Însă, după patru ani, se evaluează această inițiativă, însă, de fapt, multe inițiative propuse s-au uh, izbit de diverse obstacole și nu au uh, ajuns la bun sfârșit. În ceea ce privește comisia AFCO, a lucrat foarte bine și o felicit. Comisia, în unanimitate, Comisia uh, AFCO, a dorit foarte mult să îmbunătățească funcționarea acestei inițiative de pildă prin uh, o flexibilizare a procedurilor și ne-am dorit a, de pildă, Comisia Executivă, uh, în ce privește procedura să poată să accelereze uh, această procedură și să nu se implice decât pe partea care îi revine și să lase restul în seama autorităților naționale. Noi împărtășim poziția raportorului, însă din partea noastră alte vrem să precizăm încă un lucru. Comisia ar trebui să accepte și inițiative care vizează dreptul primar în Uniunea Europeană. Astfel, sare în ochi faptul că fun- um, funcționarea UE este deseori paralizată de anumite probleme din tratat. Comisia, care dispune de un drept de inițiativă, de modificare eventuală a tratatelor, poate astfel să fie o emanație a acestei dorințe a cetățenilor uh, în sensul dreptului primar. Astfel ne dorim un amendament ca uh, să vizeze o inițiativă cetățenească pe marginea revizuirii eventuale a tratatului. Mulțumesc că uh, în numele GUE Angel urmează domnul Spinelli, doamna Spinelli. Uniunea Europeană a descoperit democrația participativă după o criză Irlanda de Nord, tratatul de, de la Nisa și așa mai departe. Și această inițiativă cetățenească a fost, a fost urmarea unei crize. Astăzi criza s-a mai îndepărtat, inițiativa cetățenească este uh, muribundă. Nici o uh, inițiativă cu suficiente sufi, uh, semnături nu a fost dusă la bun capăt. Raportul Șoflin nu este perfect, nu se pot modifica tratatele, însă a îndeplinit unanimitatea la Comisia AFCO pentru că ușurează foarte mult monitorizarea juridică a parcursului acestor inițiative. Însă cer să nu se voteze amendamentul 4, aliniatul 30 din raport, care de fapt trans transformă această inițiativă într-un într câine fără dinți. Amendamentul cere Comisiei ca uh, Comisia să propună un act legislativ pentru uh, o inițiativă de succes, dar numai după ce aceasta oficial a emis un aviz pozitiv. Până acum, 29 de inițiative din 49 au fost admise, 3 au obținut toate semnăturile necesare, numai dreptul la apă a primit o vagă părere pozitivă, însă niciuna n-a fost uh, dusă până la capăt. Iar uh, dacă eu nu reușesc să duc la capăt petiția împotriva TTIP, uh, mi-ar fi rușine în fața uh, electoratului. Vreau însă să mulțumesc și domnului comisar Timmermans pentru că el are direct acest mandat la Comisia Executivă. Mulțumesc! Domnul Teric Averas de la Verzi. Președinte, the greens group has taken part Verzi, ca grup au participat cu bucurie și cu entuziasm la reforma inițiativei cetățenești europene. Pentru că noi considerăm că acesta este un instrument important de corectare între uh, cetățenii europeni și instituțiile europene, care de multe ori uh, au o relație distantă. Și cetățenii o, le consideră niște instituții arogante. Raportul uh, realizat de colegul meu, uh, Jody Shefflin, este în termen general bun și conține uh, idei inovatoare. De aceea este susținut uh, puternic în comisia noastră. În ciuda acestei perspective pozitive, trebuie să menționez un punct care ar fi meritat mai mult curaj din partea noastră a tuturor. Mă refer aici la ameliorarea necesară a follow-up-ului tuturor uh, inițiativelor uh, de succes după ce au fost depuse. Acesta ar, fost un, ar fi un semnal clar din partea noastră um, prin care am arătat disponibilitatea noastră de a re consolida aceste inițiative cetățenești europene. Trebuie să uh, consolidăm aceste uh, inițiative pe viitor. Există câteva amendamente care au fost prezentate și care nu exprimă, din punctul meu de vedere, cu suficientă claritate, obiectivul pe care noi cu toții dorim să îl atingem. Și, ca să fiu sincer, trebuie să spun că acele amendamente uh, merg chiar în direcția opusă a ceea ce se dorește a fi modificat și obținut. De aceea, grupul nostru a înaintat propriul amendament cu intenția de a oferi Comisiei și Parlamentului posibilitatea de a juca un rol major în acest uh, context și în încercarea de a construi o Europa mai bună, mai prietenoasă. Sper că amendamentele noastre se vor bucura de aprobarea majorității colegilor noștri. Mulțumesc, domnule președinte. De nada. La parola. Mulțumesc. Are cuvântul din partea EFDD Domnul Castaldo. Mulțumesc, domnule președinte. Această siglă uh, înseamnă și multe așteptări, multe așteptări în ceea ce privește tratatul de la Lisabona, multe așteptări pentru noi, mișcarea 5 stele. Din toate inițiativele care au început acest drum, numai trei au fost uh, declarate admisibile, probleme democratice, uh, de birocratice, probleme de uh, Um, lipsă de armonie între statele membre, probleme de temei juridic. Ei bine, foarte multe probleme care au fost uh, uh, menționate în raport, uh, ca și alte elemente și vreau să-l felicit pe domnul raportor Șoflin, însă trebuie să facem mai mult. Pași politici înainte care să se rezolve și conflictul de interese de la Comisie, care pe de o parte verifică admisibilitatea juridică și pe de altă parte uh, poate uh, să uh, taie și să spânzure când vine vorba de acceptarea în fine a unei inițiative cetățenești. Nu trebuie să fie opțională această, această um, acceptare, ci trebuie să fie obligația, obligația aceea de a fi corect față acestei inițiative cetățenești. Trebuie să salvăm acest instrument Trebuie să ieșim din uh, imobilism astăzi în Europeană pentru a face un pas înainte, pentru mai mult dinamism, dinamism și tocmai asta pot să facă cetățenii mai mult decât și-au dorit uh, și și-au închipit vreodată și părinții fondatori. Mulțumesc foarte mult. În numele ENF urmează domnul Anemans. perfect Dragi colegi, Inițiativa cetățenească europeană, dacă ar funcționa Perfect. Nu putem să ne imaginăm că deficitul democratic ar putea fi rezolvat în acest fel. Sigur că principiul și spiritul democratic trebuie susținut, pornind de la faptul că este o posibilitate ca problemele sociale să fie prezentate aici, aduse în prim plan, făcute cunoscute Comisiei Europene și uh, reprezentanților aleși. În acest raport se atrage atenția că există multe povești de succes și că singura inițiativă care a supraviețuit acestei complexități a eșuat aici. Așadar, dorim ca instrumentul inițiativă cetățenească europeană să devină mai uh, prietenos, mai ușor de utilizat și de aceea vom înainta amendamente în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Anemans. Urmează pentru un minut domnul Balcio. Elnök úr, köszönöm a szót. Az európai polgári kezdeményezés lenne... Mulțumesc, domnule președinte. Inițiativa cetățenească europeană ar putea fi un instrument care să asigure un acces direct pentru cetățeni față de procesul decizional european. Dar deocamdată e un instrument destul de slab. Uh, e nevoie de un milion de semnături și tot ceea ce poți să obții este ca până la urmă, eventual, comisia să examineze. Au existat 51 de astfel de inițiative, din care doar 3 admisibile și niciuna urmată de muncă legislativă. Și acum noi ceea ce ne dorim este să îmbunătățim sistemul. Dar nu e destul. Dacă ne uităm la criza migranților, ce observăm? Observăm că elita politică în Uniunea Europeană e așa de departe de uh, părerea cetățenilor, a opiniei publice, publice. Există mai multe sondaje care au fost realizate și care demonstrează că există o divergență mare de opinii uh, între cetățenii europeni și uh, elita politică. Părerile sunt total împărțite și de aceea cred eu că e nevoie de un referendum european și asta ar fi cu adevărat democrație directă. Vielen Dank, Herr Kollege. Balcio. Mulțumesc, domnule Balcio. Domnule Balcio, Domnul Coburn dorește să vă adreseze o întrebare. Vă rog, domnule Coburn. Uh, mulțumesc, domnule Balcio, mulțumesc domnule președinte vreau să adresez o întrebare foarte simplă să vedem dacă sunteți de acord cu mine sunteți de acord cu mine că oamenii în acest parlament ar putea să obțină în ca anumite subiecte să fie promovate în acest Parlament și să fie dezbătute. Dar dacă noi nu reușim să facem acest lucru, cum ar putea să facă oamenii prin inițiativă cetățenească? E o pierdere de vreme. Nu sunteți de părere cu mine? Deci dacă v-am înțeles eu bine, de fapt, noastră spuneați că nici noi nu avem posibilitatea, nu, să obținem prin acest Parlament anumite texte legislative și că ar fi o pierdere de vreme dacă le-am dat această posibilitate cetățenilor. Nu! N-ar fi o pierdere pierdere de vreme dacă am avea un instrument care este clar definit și este un instrument care funcționează și care să fie diferit de această inițiativă cetățenească europeană. Pentru că eu cred că în țara dumneavoastră există un astfel de referendum și o astfel de posibilitate și oamenii pot să aleagă și ar trebui să utilizăm astfel de instrumente și în Uniunea Europeană. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Țuița. Domnule președinte, tratatul de la Lisabona a permis uh, lansarea acestor inițiative cetățenești europeni. Spre deosebire de colegul Coburn, eu cred că e vorba de o inițiativă foarte bună care ajută pe cetățenii noștri să participe într-adevăr la procesul democratic. Știu că un, din tot, toate inițiativele care au pornit, la, au pornit la drum, numai trei au fost, uh, au ajuns până la capătul procesului. În orice caz, în ce privește ceea ce am făcut noi aici la Parlament, îi mulțumesc colegului Șoflin pentru acest raport, care este unul de înaltă ținută și sper că și Comisia Europeană se va uh, dinamiza și că va ajuta la strângerea uh, de semnături, că va ajuta pentru înregistrarea mai rapidă a acestor uh, inițiative și sperăm că Comisia trebuie să facă, să facă mai mult. Este vorba de un instrument important și trebuie să armonizăm, bineînțeles, și legislațiile naționale în raport cu uh, ICE. E vorba de un instrument foarte bun, într-adevăr. Mulțumesc, doamna Suița. Urmează doamna Țapardel. Mulțumesc, domnul președinte, stimați colegi. Democrația directă pe model atenian nu este atât de arhaică cum s-ar putea crede

Mulțumesc, doamne Țapardel. Nu voi admite niciun fel de cartonașe albastre. Dacă retrag cuvântul oratorilor pentru că și-au depășit timpul. Urmează doamna Mariaș, uh, domnul Mariaș, două minute. Este με τη συνθήκη της Λισαβόνας αποτελεί Inițiativa cetățenească a fost uh, permisă prin dreptul de la Lisabona. Este o adevărată cucerire pentru cetățenii noștri și este o, piață, o piatră fundamentală în edificiul democratic european. Este, bineînțeles, necesară în acest sens o cooperare strânsă între cetățeni, organizațiile civice și așa mai departe. Um, în raportul de față, domnul raportor încearcă să evidențieze și problemele cu care s-a confruntat această uh, inițiativă. E vorba uh, de o serie de probleme care să facă, uh, care depășite, toate depășite, să poată să contribuie la o eficacitate a acestei Uh, inițiative cetățenești. Este vorba până la urmă de un exercițiu de bază democratic uh, pentru cetățenii noștri de care ei trebuie să profite, inclus, inclusiv în sudul Europei. Acolo ar trebui ca ei să se opună împotriva pauperizării, împotriva sărăcirii uh, și pentru demnitate și împotriva băncilor. Și noi avem o inițiativă în acest sens. Vielen Dank, Herr Kollege Marias, Mulțumesc, domnule Marias. Urmează domnul Durand, un minut. Merci, euh, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Timmermans, în 2009, Tratatul de la Lisabona a încercat să creeze o legătură directă între cetățeni și Europa. Adevărul, de fapt, e că e un eșec total. Trebuie să recunoaștem acest lucru. Vorbim de 51, dar de fapt au fost 53 de inițiative, pentru că au mai fost încă două depuse în octombrie. 53 de inițiative și de fapt doar 3 care au peste un milion de uh, semnături uh, și în fond fără niciun rezultat concret. Eu am o problemă, pentru că, de fapt, cetățenii nu sunt mai proști decât comisarii sau decât noi. Deci vine un moment când își dau seama că, de fapt, nu servește la nimic. Aceste campanii ne, ne, so, necesită bugete considerabile, o energie considerabilă. Cetățenii s-au investit, au crezut și și-au dat seama că până la urmă în fond nu mai funcționează nimic și că a, am trecut de la un număr mare de inițiative la un număr ridicol, pur și simplu. Acum, sincer, haideți să fim clari. Avem acum posibilitatea următoare. Fie avem acte legislative la final, ție și domnul uh, Durand a fost întrerupt de către uh, președinte. Are cuvântul domnul Zaer. Stimate doamne, stimați domni, doresc să îi mulțumesc domnului Șeflin pentru raportul excelent cu privire la inițiativa cetățenească europeană care le permite cetățenilor europeni să uh, ajute la uh, configurarea legislației europene. Raportul încearcă să îmbunătățească funcționarea acestui nou instrument de promovare democratică. Uh, astfel încât deficitul democratic să fie redus în mod semnificativ. Se creează un cadru legislativ și uh, participanților li se oferă posibilitatea de a veni cu inițiative. Inițiativa cetățenească europeană s-a dovedit a fi un instrument pozitiv. După trei ani de utilizare, am auzit asta de mai multe ori astăzi, au fost uh, înaintate peste 50 de inițiative. Din păcate, numai trei au fost admise, iar uh, nici una dintre ele nu uh, s-a transformat în ceva mai mult. Democrația este fragilă în prezent, apar multe puncte slabe și nu e acest proces nu este întotdeauna unul eficient. Cu toate acestea, sunt de părere că aceste forme de uh, codecizie directă sunt foarte importante. În felul acesta, cetățenii europeni sunt mai puternici și societatea civilă este mobilizată. Din acest motiv, uh, susțin apelul din raport al colegului Șeflin ca instituțiile europene și statele membre să promoveze în continuare inițiativa cetățenească europeană și să sporească astfel încrederea cetățenilor în acest instrument instrument. Fără aceasta nu se va putea mai departe. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc, uh, domnule Sver. Îmi cer scuze că am uh, bătut din ciocanel ceva cam de vreme. Durează. Acum urmează pentru un minut doamna Miții. Sir President, Mulțumesc, domnule președinte Inițiativa cetățenească europeană joacă un rol activ în instaurarea uh, unui dialog în politica europeană. Astfel, cetățeanul are posibilitatea de a juca un rol și de a avea acces la uh, Consiliul European, la Parlamentul European, la Comisia Europeană, la acele instituții care de fapt sunt destul de îndepărtate de cetățean. Și astfel ar avea posibilitatea să contribuie la viitoarele politici europene. Acest apel direct este un apel în favoarea unei Europe a cetățenilor și, de fapt, acesta era scopul inițial, însă, din păcate, realitatea demonstrează că rezultatul e foarte diferit. Inițiativele ce au fost uh, înaintate, au fost depuse, au fost respinse. Și s-au confruntat cu niște obstacole atât de mari încât până la urmă cetățeanul de rând a fost pur și simplu descurajat. Inițiativa cetățenească europeană trebuie să fie cât mai accesibilă cetățenilor europene, în așa fel încât să asigure o participare domnule președinte, stimate domnule comisar Timmermans. De peste un an sunt deputat european, corespunzător pentru circumscripția din Germania. Oricând reușesc, mă deplasez între Aachen și Görlitz și în alte zone din Germania. Sunteți primul deputat european care se interesează cu adevărat de noi. Europa, în rest, este atât de departe de noi. Așadar, ce să schimbăm? E bine, cu fiecare dezbatere mi este tot mai clar că Europa are nevoie de democrație directă. Europa are nevoie de implicarea cetățenilor săi. Trebuie să avem curaj pentru mai multă democrație. De aceea mă bucur că discutăm astăzi pe tema acestui subiect, pornind de la o campanie, pornind de la 70.000 de cetățeni europeni. Și vă mulțumesc în acest sens. Apelul dumneavoastră este clar. Inițiativa cetățenească europeană trebuie să fie mai simplă, mai nebirocratică și mai eficientă. Vă rog să nu considerați cetățenii proști, să spuneți că îi implicați și apoi să uh, le spuneți că nu veți implementa nimic. Așa ceva nu se poate. Haideți să avem mai mult curaj pentru democrație, haideți ca uh, cetățenii să fie implicați cu adevărat și asta nu doar la 5 ani atunci când au loc alegeri europene. Președintele, mulțumesc domnule Gheriche. Domnul Gigol nu este în sală, de aceea trecem acum la procedura Catch the Eye și îi dau cuvântul doamnei Saborska. sunt veľmi rada že pán spravodajca. mulțumesc uh, domnule președinte sunt uh, foarte bucuros, uh, bucuroasă că mm, raportorul s a referit la lacunele inițiativei cetățenești europene în raportul său. Dacă vom reuși să le îndepărtăm, atunci vom avea o șansă ca această inițiativă să devină un instrument democratic. Au existat multe inițiative precum cea One of Us, care a fost uh, respinsă. A fost o mare dezamăgire pentru mulți cetățeni. Activitatea cetățenilor și cea la care s-au referit cetățenii prin această inițiativă, um, abuzul uh, copiilor, uh, ei bine, toate aceste lucruri reprezentau o șansă pentru comisie de a investiga cu privire la aceste lucruri. Și nici decizia Curții Europene de Justiție de la Luxemburg nu a fost luată în considerare. Președintele, mulțumesc, doamne Zaborska. Am uitat să vă spun că doresc să intervină de două ori mai mulți oratori decât uh, pot permite, așadar voi da cuvântul unui orator per grup politic. Urmează domnul Șarighi Antondo. Señorías, Mulțumesc, domnule președinte. Cred că există trei concluzii pe care le putem trage în această dezbatere. Mai întâi, inițiativa cetățenească este foarte importantă pentru participarea democratică. În al doilea rând, legea actuală nu funcționează și în al treilea rând, trebuie să îmbunătățim. Până aici toată lumea e de acord. Bine și frumos. Eu aș vrea să îi sugerez domnului Timmermans o soluție care mie mi se pare interesantă din punct de vedere politic în așa fel încât să putem opera o adevărată reformă pentru această inițiativă. Și anume, să stabilim pentru acele inițiative care ajung la un milion de semnături, dar care nu sunt admise din punct de vedere, eu știu, de competență sau din punct de vedere din alte motive administrative, să primească un răspuns instituțional și nu ne putem permite să lăsăm așa sub praf și să dăm uitării o, o, o inițiativă care a colectat atât de multe semnături și care, din punct de vedere strict administrativ, nu poate avea o monitorizare, o urmare. De aceea e nevoie de un răspuns din partea Comisiei. Indiferent, chiar dacă până la urmă această inițiativă va fi transmisă, eu știu, altor instituții, va fi reformulată din punct de vedere juridic, dar să primească măcar un răspuns. Mulțumesc, domnule Harighi Atondo. Urmează domnul Scripec. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, deseori am discutat acest subiect în diverse uh, instanțe. Din 2012 am lansat aceste inițiative și putem să constatăm mai mult eșecul lor, pentru că nici nu am adus la un uh, instrument legislativ. Uh, Mie îmi pare bine că avem un raport în acest sens aici, în Parlament, și îmi doresc ca inițiativa să fie mai accesibilă cetățenilor, dar nu este suficient. Domnule comisar, explicați cetățenilor lipsa de transparență în acest proces. Cum se face că instituțiile răspunzătoare pentru acestea verifică și administrabilitatea și nu una, o altă entitate independentă? Uh, să ne spună Comisia dacă a argumentat suficient motivele de respingere ale acestor inițiative. Uneori ni se pare că Comisia nu are suficiente argumente și este foarte clar că uh, avem inițiativi uh, legate uh, de um, anumite, anumite drepturi ale cetățenilor. Este oare normal? Dank, Herr Kollege Skripek. Es folgt Herr Kollege Ferreira. Mulțumesc, domnul Ferreira. domnule președinte ați vrut să înfrumusețați așa tratatul de la lisabona cu această inițiativă cetățenească așa cu o aparență de democrație dar asta nu are nimic de a face cu democrația și cu participarea popoarelor. Ceea ce numim noi inițiativă cetățenească europeană, încă de la bun început era ceva și pervers și copilăresc, așa, naiv. Era așa un fel de aparență de democrație. Să nu uităm că tratatul care a consfințit această inițiativă nu a respectat dorința popoarelor prin, exprimată prin diferite referendumuri. și deciziile s-au luat în ciuda părerii cetățenilor. Și dintr-o dată am spus, da, uitați, lăsați că o să ascultăm pe cetățeni. Dar uitați-vă că la trei ani după instaurament nu funcționează. Peste 100 de tentative, uh, dar uh, doar trei au reușit să se încadreze în acei parametri rigizi uh, definiți pentru inițiativele cetățenești europene. Dar, în fine, e clar că inițiativa referitoare la apă ca și bun public, nici măcar aceasta n-a fost încoronată de succes. Mulțumesc, domnule Ferrera. Urmează domnul Scholtes. Colegii Scholtes? Domnule Scholtes. Inițiativa cetățenească europeană este un instrument pentru participarea directă la democrație a cetățenilor. Au existat niște inițiative lipsite de succes, așa cum am auzit uh, pe parcursul intervențiilor colegilor mei. Au existat și inițiative de succes. Probabil că cetățenii sunt dezamăgiți de instituțiile Uniunii Europene. Cetățenii se așteaptă ca ceea ce este ancorat în lege să și funcționeze ca formă democratică, ca ei să poată face uz de aceste lucruri. Sunt mulți pași politici necesari pentru ca aceste inițiative să fie uh, animate. Regulile de depunere a inițiativelor trebuie de asemenea îmbunătățite, trebuie clarificate, pentru că altfel nu pot funcționa. Dacă lucrurile nu sunt exprimate clar, atunci inițiativa cetățenească europeană nu poate deservi participarea directă. Președintele, mulțumesc, urmează domnul Ahmed. The word citizens initiative sound brilliant. Această inițiativă, acest cuvânt sună foarte bine. E vorba de mai multă democrație, mai multă putere eh, care să nu fie în mâinile eh, politicienilor care nu sunt de încredere, ci să fie în mâinile cetățenilor, însă n-au mers lucrurile. Numai 3 din 51 au fost declarate admisibile până acum. Și uh, este foarte clar că statele membre trebuie să vegheze și ele ca cetățenii să poată să uh, depună inițiative legislative. Și Elveția face acest lucru de partea sa. De ce nu se întâmplă treaba asta în Uniunea Europeană? Nu e vorba numai de petiții publice aici. Este vorba ca oamenii să poată să aibă cuvânt de spus și în referendumuri. E nevoie de o democrație directă, directă, adevărată. Elveția ne arată ce trebuie să facem. Toată lumea ar putea să se inspire din exemplul elvețian. Mulțumesc, domnule Arnett. Urmează domnul Obermeier în finalul dezbaterii. Mulțumesc, domnule președinte. Inițiativa cetățenească europeană se bazează pe ideea bună că cetățenii europeni, uh, ca cetățenii europeni să fie implicați în procesul legislativ. Însă, ca multe lucruri la nivelul Uniunii Europene, totul rămâne la nivel de promisiune. Această instituție există de trei ani, peste 50 de inițiative au fost înaintate, dar niciuna nu a adus cu adevărat la o procedură legislativă, nici măcar uh, activitatea foarte bună a inițiativei împotriva TTIP. Ce trebuie să creadă în acest context cetățenii europeni? Ei bine, uh, proiectul actual încearcă să transforme acest instrument într-unul mai prietenos, încearcă să îndepărteze anumite obstacole. Dar nu reușește întru totul acest lucru. Este o încercare nereușită, după părerea mea. Și Uniunea Europeană ar trebui uh, să acționeze în practică, nu numai la nivel teoretic. Această inițiativă, așa cum este ea acum, este pur și simplu un placebo și nu cred că ar trebui să vindem ca través grădinarului. Președintele, mulțumesc, domnule Obermeier, și acum în numele Comisiei, domnul Timamanț. Cu microfon vă rugăm. Dați-mi voie să mai repet încă o dată ce am spus încă de la bun început. Comisia este gata să lucreze foarte îndeaproape cu Parlamentul, cu domnul Șoflin, să vedem cum putem opera acele îmbunătățiri subliniate în raport față de acest instrument, inițiativa cetățenească. Și aștept cu nerăbdare o colaborare cât mai strânsă pentru a ne asigura că acolo unde putem vom îmbunătăți inițiativa. Și probabil că va trebui să analizăm și regulamentele la un moment dat. Dar Comisia cu siguranță își va asuma răspunderea cei revine și va face acest lucru dacă e necesar. Dar în același timp trebuie să spun Bun, putem să transformăm inițiativa în ceva ce de fapt n-ar trebui să fie și apoi să fii critic față de ea și să spui că nu e ceea ce trebuia. Dar în mod foarte direct, inițiativa se bazează pe tratat și tratatul e ceva asupra căruia toate statele membre au căzut de acord, l-au semnat, l-au ratificat. Nu putem să mergem dincolo de tratat, deși uneori ar fi bine și frumos să putem face asta. Comisia trebuie să aplece regulile stipulate în tratat și tratatul spune felul următor că inițiativa cetățenească este un instrument pentru a implica cetățenii într-un dialog. Nu este o inițiativă care acordă cetățenilor dreptul de inițiativă legislativă pe anumite subiecte. E un animal cu totul diferit. Dacă nu vă place animalul ăsta, bine și frumos, dar nu-l acuzat să fie că nu e ceea ce aveați dorit dumneavoastră. Deci ar trebui ca să existe un supliment față de această democrație reprezentativă, să ne asigurăm că oamenii sunt într-adevăr implicați în această democrație și nu că reprezintă o alternativă la această democrație uh, participativă. Sunt sigur că Parlamentul acesta n-aș vrea să se află într-o poziție de offside Uh, și să uh, fie depășiți de către cetățeni în mod direct. Vrem ca cetățenii să fie implicați într-un dialog despre politici. Și dacă acum Comisia aplică regulile, da, bun. Din păcate, de mai multe ori a trebuit să spunem că inițiativa cetățenească nu se, înscriu în, uh, nu se înscrie în regulile exist- în vigoare. Uh, putem schimba lucrurile, putem schimba regulile, putem încuraja oamenii să aibă acele inițiative care depășesc toate obstacolele birocratice și așa mai departe, să ajungă la un rezultat. Noi am încercat deja acest lucru și am primit uh, tot felul de inițiative. Uh, am încercat să modificăm un pic întrebările, să, aspectele, să reformulăm anumite lucruri în așa fel încât să putem să spunem că se înscriu în regulament. Am încercat să cooperăm cu autorii și organizatorii acestor inițiative, însă nu puteți să dați vina pe comisie pentru că ea aplică regulile și că dacă faci așa nu e la înălțime. Nu, bun, acum noi nici nu putem să spunem, da, haide să fim simpatici pentru că e o inițiativă cetățenească. Nu! Noi eu vreau să repet încă o dată faptul că suntem gata să colaborăm împreună cu domnul Șoflin, cu colegii săi, să ne asigurăm că vom îmbunătăți sistemul. Eu cred în continuare în acest instrument, are un potențial foarte mare, dar ar fi păcat că e mult prea simplu așa, după o perioadă destul de scurtă de timp, să vii și să spui, bun, nu funcționează, o aruncăm la gunoi pentru că nu e exact așa cum trebuie. Nici nu trebuie să o supraestimăm, nici nu trebuie să o subestimăm, ci să ne asigurăm că vom face ceea ce trebuie în așa fel încât sistemul să funcționeze mai bine, așa cum spunea domnul Șoflin și și ceilalți colegi care au intervenit pe marginea acestui raport. Vă mulțumesc, domnule președinte. Comisar Timmermans. Mulțumesc, domnule Timmermans. Și acum, în încheiere, dau cuvântul raportorului, domnului Șeflin. Uh, mulțumesc, domnule președinte aș dori să mulțumesc și eu tuturor celor care au participat la această dezbatere constructivă. Cred că toată lumea a intervenit constructiv, poate cu una, două excepții și sunt recunoscător pentru cuvintele de susținere din partea vicepreședintelui Timmermans. Sunt câteva aspecte pe care aș vrea să le menționez. Nu pot să fac o sinteză a tuturor celor spuse până acum, însă ceea ce a spus domnul Görens cu privire la revalorificarea legitimității democratice este un lucru asupra căruia ar trebui să ne aplecăm. Conectarea cetățenilor, de asemenea, a fost uh, menționată de multe ori. Și problema follow-up-ului, um, într-adevăr, este una importantă punctele menționate de domnul Timmermans Nimeni nu știe acest lucru, însă eu am uh, o diplomă în drept și un lucru pe care l-am preluat a fost că atunci când este vorba despre regulamente juridice și aplicarea regulilor, întotdeauna există o uh, metodă, o modalitate de interpretare a lucrurilor. De aceea, cred că ar trebui să fim flexibili, sigur, să aplicăm regulile, dar întotdeauna există o zonă gri. Haideți să ne gândim la milioanele de cetățeni care au fost implicați. Și, în fine, în ceea ce privește modificarea tratatului, a fost uh, menționată și această idee. Da, tratatul va fi modificat la un moment dat, dar nu în legătură cu uh, inițiativa cetățenească europeană. În al doilea rând, din câte am înțeles, în momentul în care uh, se dorește uh, o inițiativă cetățenească europeană, ei bine, cred că aici legislația ar trebui modificată un pic pentru ca societatea civilă să fie mai puternic implicată. Din câte înțeleg, inițiativele cetățenești europene nu pot uh, afecta uh, procesele care sunt în curs de desfășurare, chiar dacă uh, acest lucru se dorește. Așadar, indiferent Aș dori să închei spunând că îi mulțumesc foarte mult domnului Timmermans iar în ceea ce privește această inițiativă, mingea este în terenul dumneavoastră și sunt convins că echipa dumneavoastră va face tot ceea ce este posibil pentru ca aceste, acest proiect să devină unul funcțional. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Șeflin, Cu